și anume tehnologia prin satelit, sistemele de urmărire globală a zborului. Acesta este subiectul următorii discuții. Vreau să dau cuvântul mai întâi domnului Kramer, care este autorul întrebării. Vă rog. Comisarin, Doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, în numele Comisiei pentru Transport aș dori să adresez această întrebare în ceea ce privește sistemul de navigare prin satelit pentru identificarea zborurilor. Sunt numeroase tragedii din domeniul aerian care au arătat care sunt uh, slăbi actual și uh, de ce este nevoie să avem o identificare mult mai precisă a aeronavelor. Ne amintim de Eh, istoria tragică a Malaysia Airlines, zborul 370, dar ne amintim și de ce s-a întâmplat cu zborul 447 Air France și sunt multe alte asemenea tragedii. Doar 30% din uh, spațiul aerian total este cuprins în sistemul actual de urmărire a zborurilor și acest lucru preîntâmpină uh, identificarea și uh, salvare, operațiuni de identificare și salvare. Sunt mai multe opțiuni pentru a corecta această situație, una dintre ele fiind uh, această supraveghere automată dependentă radioemise, ADSB. Prin această tehnologie este posibil să controlăm și să gestionăm mult mai mai bine transportul aerian, să oferim mai multă siguranță, dar și mai multă eficiență și mai mult control, precum și costuri reduse de infrastructură. Este o situație de win-win-win, de trei ori. Comisia noastră pentru transporturi este convinsă că regulile trebuie revizuite pentru a salva vieți omenești. Există și organizația internațională uh, OACI, care este de aceeași părere cu noi. Deci, uh, comisia noastră și OACI uh, cer uh, ITU, Comisia Internațională pentru Telecomunicații, ca în anul acesta, la VRC15, Conferința Mondială pentru Radiocomunicație, să dea, să-și dea acordul pentru acest sistem ADSB. Avem mai multe întrebări. Ce părere are Comisia cu privire la sistemul de urmărire prin satelit și ce părere are Comisia în ceea ce privește uh, deciziile de luat la VRC 15 în așa fel încât să mijlocim utilizarea acestor sisteme. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră, doamnă comisar. Vă mulțumesc! A kérdés elhangzott, köszönjük szépen a szerzőnek. Mulțumim foarte mult, mulțumesc autorului pentru că a adresat această întrebare și acum dau cuvântul domnului comisar pentru un răspuns. President, on... Doamnă președinte, stimați eurodeputați, permiteți-mi să mă adresez astăzi aceste adunări pentru a patra oară pe o temă la fel de importantă. Considerăm că această tehnologie pentru urmărirea globală a zborurilor reprezintă um, un bun progres. După accidentul Air France de acum câțiva ani, am lansat acest proiect pentru a localiza aeronavele care au probleme dispariția volului 315 Air Malaysia din februarie 2015 a dus practic la accelerarea acestui proces la nivel uh, european. Pe 9 iulie 2015 am uh, emis, s-a emis un aviz uh, conform în legătură cu modificarea regulamentului din 2012 în ceea ce privește cerințele pentru pentru înregistrările din timpul zborului și trebuie să vă spun că noi nu încurajăm o anumită soluție tehnică sau comercială atâta timp cât tehnologia folosită de operatori uh, slujește acestui obiectiv. Regulile noastre vor oferi suficientă flexibilitate și vor conține, uh, conține mai multe opțiuni tehnice actuale și viitoare, cum ar fi uh, Uh, sistemul bazat pe în, uh, prin satelit ADS-B sau sistemul Galileo. Există trei principii pe care trebuie să se bazeze statele membre. În primul rând, cerințele trebuie să fie neutre din punct de vedere tehnologic și să se bazeze pe performanță. Vor fi uh, elaborate în așa fel încât să fie uh, Uh, transmite informațiile privind uh, parcursul avionului în mod uh, regulat, în timp util, pentru scopuri de um, anchetă și de, cercet- de căutare. Pentru ca echipamentul să fie uh, cât mai performant, trebuie să existe și un sistem de backup care să nu uh, provoace probleme în timpul zborului, ceea ce s-a întâmplat în timpul zborului Air Malaysia. Producătorii de aeronave și operatorii de asemenea trebuie să poată alege soluția cea mai uh, atrăgătoare din punct de vedere financiar. Acum Parlamentul și Consiliul analizează această propunere și pe această bază, uh, pe această bază până la sfârșitul anului se va adopta legislația. OACI de asemenea își actualizează naționale în funcție de această propunere. Mai mult, vrem să oferim pasagerilor uh, de asemenea posibilitatea de a se conecta la internet. E vorba de um, soluții care să permită comunicarea mai bună între avion și uh, bazele de la sol. În ceea ce privește tehnologia DSB, Comisia dorește să sublinieze că este o, una din soluțiile posibile, printre altele. Comisia a discutat la un. a stabilit care sunt aceste eventuale posibilități într-un document stramis OACI. La conferința mondială pentru radiocomunicație trebuie să știm că UE nu are drept de vot În ceea ce privește... Uite. Unitatea de Telecomunicații Internaționale. Vom colabora cu statele membre la această conferință de la Geneva pentru a ne asigura că oferim sprijin coerent în timpul negocierilor. Pe scurt, Comisia sprijină protejarea tehnologiei ADSB la această conferință mondială în regulamentul privind uh, unitatea uh, telecomunicațiilor internaționale. La această conferință, statele membre își vor la semnorul pentru alocarea sistemului bande pentru spectrul de frecvențe radio în funcție de sistemul ADSB. Și aici îmi închei prezentarea.

Uh, la statele membre pentru a susține această poziție în cadrul conferinței internaționale. mulțumesc. mulțumesc domnului marinescu pentru faptul că și a respectat timpul alocat cu strictețe. următorul vorbitor este doamna anderson din partea grupului socialist și democrat. aveți cuvântul. mulțumesc doamnă președinte. Organele de reglementare, industria și cetățenii cu toții spun că această urmărire a avioanelor prin satelit trebuie să se îmbunătățească cât mai repede. Industria satelitară din Europa, care e în creștere, gata să joace uh, rolul. Alocarea bezii pentru frecvențe e o parte semnificativă din acest proces. Nu e vorba doar de operațiune de căutare și salvare, ci și de sporirea abilității de a ajuta aeronavele, să evite problemele meteorologice și, de asemenea, să ia rute mai scurte și mai puțin periculoase. Asociația Transporturilor Aviatic Internațional sprijină această nouă alocare a benzii pentru frecvențe. Călătorii și familia au nevoie de această încredere suplimentară în sistemele uh, aviatice. De aceea salut această întrebare cu solicitare de răspuns oral și îi rog și pe colegi să sprijine rezoluția în plen. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Foster din partea cerii. Aveți cuvântul, doamna Foster. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Salut uh, această întrebare orală care a fost înaintată de către colegul nostru Michael Kramer. Cred că este într-adevăr un moment propice pentru a discuta despre aceste chestiuni. De fapt, uh, ironic, uh, când vorbim de, de Radio Spectru, eu am vorbit despre acest subiect de, de acum 15 ani când eram în Comisia ITRE. În momentul de față, în, atunci lucrurile acestea se discutau din cauza telefonelor mobile și nu Galileo nu exista încă, deci am făcut un pas înainte. Uh, și de fapt aceasta este ce a făcut și tehnologia, a făcut progrese. Trebuie să fim într-o poziție în care să putem beneficia de aceste sisteme sofisticate care au făcut progrese pentru a putea urmări uh, zborurile în lume. Investigațiile uh, în general, uh, pentru investigarea accidentelor și incidentelor sunt absolut necesare și cetățenii au nevoie de această încredere. Este responsabilitatea noastră să oferim instrumentele pentru ca să poată să se întâmple așa ceva. De aceea salutăm foarte mult dezbaterea pe această temă pe care a lansat-o raportorul și vă susținem, aveți toată susținerea grupului ECR. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Foster. Și acum domnul Telicica are cuvântul. Doamnă președinte, doamnă comisar, fără doar și poate susținem această întrebare și suntem și am fost implicați în redactarea ei. Ce ați spus dumneavoastră astăzi ca răspuns arată că Comisia face toate eforturile, ceea ce grupul meu apreciază. Și, în al doilea rând, ne-ați oferit garanția că pachetul pentru aviație, care ne va fi prezentat la începutul lui decembrie, cu siguranță va oferi propunerile necesare. Mă uit la cele trei elemente cheie și cred că e foarte important să avem acțiuni de backup, precum, uh, da, iar în ceea ce privește neutralitatea tehnologiei, aș spune da, cu siguranță vom face un studiu de impact și vom ține cont de rezultatele săi, dar ce contează cel mai mult este interoperabilitatea. Ați menționat și soluțiile cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Pentru mine e important să avem o atitudine proporțională și nu în funcție de ce este mai ieftin. Și apoi, în ceea ce privește regularitatea, eu cred că ar trebui să um, acționăm cât mai repede cu putință, iar cu, cu privire la ce s-a spus despre spectrul de frecvențe radio, sunt de acord cu ce s-a spus anterior. Are cuvântul domnul Ertuc. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Bineînțeles că susțin și eu această propunere a colegului Kramer. Aș vrea însă să folosesc acest timp de vorbire pentru a vorbi despre General Business Aviation. Eu sunt de părere că acest sistem ar trebui să fie folosit și la avioanele mici, ar trebui extins. Autoritatea de aviație civilă franceză a arătat într-un studiu că în mediu fiecare an 15 accidente implică astfel de avioane. 50% din uh, accidente sunt chiar cu victime mortale. Așadar, cred că avem un potențial pentru ca să evităm aceste accidente foarte grave și de aceea aș cere și aș pleda mai degrabă pentru ca să avem o introducere foarte largă a sistemului ADSB și uh, în anul 2008, de fapt, uh, Parlamentul European a avut un raport de inițiativă care se numea Agenda pentru un viitor sustenabil pentru aviația uh, de afaceri, Business Aviation, și până acum n-a venit nimic, adică de la Comisie nu a mai venit nicio propunere, de aceea aș vrea să fac o rugăminte să o adresez aici din partea noastră către Comisia Europeană ca să acționeze și pe acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ertug. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Mulțumesc, dragi colegi, estimată doamnă comisar. Siguranța în domeniul aviatic are o legătură directă cu sistemele de navigare prin care se pot identifica aeronavele care întâmpină greutăți. În momentul de față, aceste sisteme de urmărire a zborurilor acoperă cam 30% din uh, traseele mondiale. Anumite zone nu sunt deloc uh, urmărite, cum ar fi oceanele sau uh, zonele care survolează păduri. Sistemul ADSB prin satelit ar putea reduce vulnerabilitatea sistemelor de navigare și ar putea crește de asemenea capacitatea de a urmări traficul aerian întrebarea mea e dacă dumneavoastră ați evaluat problemele de siguranță ale sistemului ADSB. Aveți un calendar definit pentru a analiza aplicarea acestui sistem ADSB în ceea ce privește uh, Europa, spațiul aerian european. Uh, Mulțumim pentru această întrebare. Urmează domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Tragediile aeriene din Europa au dus la pierderea a multe vieți omenești. De fapt, niciodată nu putem stabili cu exactitate care sunt motivele pentru care s-a ajuns la aceste tragedii. Astăzi trăim într-o eră a tehnologiilor digitale și de aceea este inacceptabil ca doar 30% din uh, Uh, liniile aeriene să aibă sisteme coerente de urmărire a zborurilor. De aceea e important ca la toate nivelurile să fie îmbunătățită eficiența urmăririi zborurilor pentru a spori siguranța. Comisia trebuie să vină cu măsuri urgent în așa fel încât să existe un sistem global. Și totodată trebuie să veghem la respectarea drepturilor omului, să existe respect pentru dreptul suveran al oricărui stat totodată. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Suntem doar câțiva aici și aș vrea foarte mult să faceți liniște, pentru ca doamna Bul să ne poată oferi un răspuns pe care să-l și putem auzi. Vă dau cuvântul, doamnă comisar. Stimată doamnă președinte, stimați deputați, Comisia dorește să mulțumească Parlamentului European și deputatului uh, Kramer pentru această întrebare orală care reflectă foarte bine așteptările unui mare număr al cetățenilor europeni. Susținem pași în direcția unui sistem de urmărire prin globală a zborului prin satelit, precum ADSB, și sperăm să se facă pași înainte în domeniul legislativ în acest sens, după cum am spus în introducere. Sper că aceasta clarifică eforturile pe care le-a făcut Comisia pentru definirea unor uh, soluții sigure, acceptabile și eficiente din punct de vedere al costurilor la urmărirea globală a zborurilor și ne bucurăm de o colaborare strânsă cu Consiliul și cu Parlamentul pentru ca această legislație specifică să fie adoptată la timp. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru răspunsul dumneavoastră foarte concis. Am încheiat această dezbatere, avem o uh, propunere de rezoluție pe această temă și votul va avea loc astăzi. Mai avem timp acum uh, până la 11.30 și aș dori să suspendăm uh, ședința până atunci ca să vă puteți pregăti pentru vot.